Um, aprobarea protocolului de la ultima reuniune, a procesului verbal de la ultima reuniune, dacă până la finalul reuniunii de astăzi nu s-au uh, um, ridicat obiecții, acesta este considerat adoptat. Anunțurile din partea președintelui, acestea sunt după cum urmează. În primul rând doresc să vă amintesc că și această reuniune poate fi urmărită în direct pe internet, deci gândiți-vă întotdeauna că cineva din afară poate să vă vadă. Așadar, comportați-vă ca atare. Avem o listă de corespondențe. Dacă uh, vă interesează în mod special uh, una dintre scrisori, puteți să le solicitați secretariatului. Am avut o reuniune oficială cu TBC, Comisia pentru Comerț a Consiliului și am discutat despre principii de bază ale politicii comerciale, mai ales despre TDIs și IPIs. Aceste proceduri legislative importante, însă nu pot spune că am făcut mari uh, progrese. Cu siguranță mâine vom mai discuta asta și cu uh, viceministrul pentru comerț din Italia, care uh, reprezintă președinția. Am fost uh, oaspetele uh, reuniunii uh, ministrilor, Consiliului de Ministri de Comerț din 21 noiembrie. Sper să nu se fi întâmplat doar o singură dată, ci să putem participa de fiecare dată la consiliile de ministri ale comerțului. Am discutat despre TTIP, dar și despre TDI și am purtat o discuție mai și mai lungă despre relațiile cu China, având în vedere provocările economice, dar și problemele juridice care există în comerțul cu China. Anul viitor Amendamentele nu vor mai trebui, trebui să fie semnate în mod personal, ci vor putea fi acompaniate și de o, semnă, și de o semnătură electronică cu noul uh, portal, Digital Signature Portal, portalul pentru semnătura digitală și puteți folosi acest, uh, acest portal. Cred că va simplifica în mod semnificativ munca. Urez să, doresc să-i bun, urez bun venit lui Mark Newton, care stă lângă Alberto și care este uh, nou membru al echipei noastre mm, de secretariat. Uh, el îl înlocuiește pe un alt, co- un alt coleg um, care mm, s-a transferat într-o altă uh, într-o altă, într altă unitate în cadrul mobilității din Parlament. Îți urăm bun venit și sperăm să te simți bine alături de noi. Este astăzi ultima uh, ședință înainte de finalul anului, deci astăzi la finalul reuniunii sunteți invitați uh, la o mică recepție în fața acestei săli. Doresc să vă spun de asemenea că în cadrul OMC au existat um, progrese semnificative. Problemele referitoare la India și programul său de securitate alimentară au fost cel puțin temporal, temporar rezolvate și uh, s-a reușit uh, adoptarea uh, facilităților comerciale de la Bali. În principiu, negocierile OMC privitoare la runda de la Doha uh, pot, uh, sunt din nou pe calea cea bună și acest lucru este foarte important. Când vorbim despre uh, modul în care vom prevedea și politica noastră comercială. Ieri seară am discutat cu noua comisie și Președin... Ieri seară președinții de comisii au dus o, dis... au discu... au dus o discuție cu uh, comisia și s-au uh, prezentat 10 centre de greutate ale activității comisiei. Unul dintre acestea este adoptarea unui acord echilibrat și just cu Statele Unite. Acest lucru, bineînțeles, este important, însă având în vedere și pro progresele făcute la OMC, este esențial să nu uităm nici aspectele multilaterale și să vedem ca un centru de greutate și sprijinirea uh, negocierilor de la, și a procesului de la OMC. Și am spus acest lucru și ieri seară. În regulă. A, ba nu, n-am terminat încă, spune domnul președinte mai trebuie să vă vorbesc despre transparență, inițiativa privind transparența. Ne-am am discutat mai mult timp despre faptul că transparența trebuie să fie mai mare la acordurile comerciale. Am discutat despre asta și cu comisarii în cadrul audierilor lor și cu doamna comisar și dumnea ei a reacționat și a făcut o propunere de inițiativă de transparență. Am salutat acest lucru. Acum trebuie să analizăm această propunere în detaliu și, bineînțeles, nu este atât de ușor acest lucru, <clears throat> pentru că, bineînțeles, este nevoie și de um, multe procese administrative am primit un document um, care probabil care nu poate fi copiat și împărțit la 751 de deputați. Pentru că dacă am face astea, um, mai ales că este vorba de uh, documente confidențiale. Dacă am face acest lucru, am fi mult, ar fi mult prea mare uh, munca asociată. Și o ultimă uh, comunicare în ceea ce privește bunurile de mediu. A, avut loc a doua rundă în uh, septembrie. A fost vorba despre definiții și numirea unor bunuri uh, de mediu. A treia rundă de negocieri are loc în această săptămână și discutăm o listă de astfel de bunuri de mediu. Vorbim mai ales uh, despre uh, apele reziduale și epurarea apei. A patra rundă este planificată pentru ianuarie și cei 14 membri de până acum au uh, primit uh, întăriri, să spun așa, pentru că mi s-a alăturat și Islanda. Și acest lucru este un uh, progres uh, în cadrul OMC. Bun, în regulă. Trecem la punctul 4 acum, în chestiunea trialogurilor. Nu putem decât... Avem, trebuie să vă spunem ce s-a întâmplat numai la un singur trialog împreună cu Consiliul. Este vorba de legislația uh, privitoare la statisticile comerciale externe. La o primă privire pare să nu fie un uh, subiect atât de delicat din punct de vedere politic, dar este foarte interesant totuși căci este vorba care elemente din text fac parte din corpul principal, care, par, care elemente intră în acte delegate și care intră în acte de punere în aplicare. Și bineînțeles, poziția noastră este că tot ce este o reglementare trebuie să ajungă fie în corpul principal, fie într-un act delegat, dar în niciun caz într-un act de punere în aplicare. <clears throat> Așadar, în acest trialog despre asta este vorba, despre aceste chestiuni instituționale. Luni, pe 8, vom avea o nouă reuniune în acest sens și până atunci Comisia ar urma să facă propuneri de compromis. În prima rundă de discuții uh, a arătat că există o dorință de a se ajunge la un acord. Președinția italiană a jucat un rol foarte constructiv și pornesc de la premisa că acest spirit al compromisului uh, ne va permite ca luni să încheiem negocierile. Bun. Se pare că am um, avansat uh, cam repede. Domnul Tome nu este încă prezent sau s-a strecurat uh, pe furiș în sală? Nu. Bun, atunci aș uh, propune să trecem la punctul 6 ca să nu facem o pauză. Punctul 6 este descărcarea pentru 2013 și îi dau cuvântul stimatului nostru coleg, raportor pe buget, domnul Reimer Böge. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Voi um, um, interveni acum cu condiția să nu mă obligați să vorbesc până vine reprezentantul Curții de Conturi, pentru că nu am atât de mult de spus. Bineînțeles, ceea ce este referitor uh, la uh, tarifele preferențiale are uh, și de a face cu ceea ce am discutat noi. Cu exemplul acordurilor de com comerciale preferențiale, uh, încercăm să ne punem întrebări unde sunt slăbiciunile și asta ne arată uh, unde sunt problemele în alte domenii bugetare, unde este uh, responsabilă comisia, unde sunt lipsurile acolo, unde există o problemă în cooperarea dintre comisie și state membre. Și uh, ce fel de măsuri putem lua pentru a elimina aceste lipsuri. Aș dori să spun uh, principial câteva lucruri referitoare la procesul de descărcare. Avem această discuție veșnică referitoare la Declaration of Insurance, această declarație de asigurare, care uh, de fiecare dată ne face probleme. Și, din păcate, în, în opinia publică, totul este amestecat în aceeași oală. Îmi amintesc de o discuție pe care am dus-o la Bruxelles cu uh, vicepreședinta Curții de Conturi la perioada respectivă, Hela von Bedel, și care era și președinta Curții de Conturi germane. Și am avut o discuție controversată în care dumneavoastră a spus dacă statele membre ar fi obligate să respecte un sistem precum această Declaration of Insurance, atunci majoritatea statelor nu ar putea primi o astfel de declarație. Asta referitor la sistem. Și din încă ceva ce reiese și din, din uh, raportul Curții de Conturi referitor la utilizarea optimă a fondurilor europene. Știm că o bună parte din buget uh, este gestionată de către statele membre și acest lucru face ca lucrurile să fie și mai complicat. Și și mai complicat devine când intervin și autoritățile regionale în uh, politica structurală sau în politica agricolă comună. Mulți ani am negociat în Comisia de Buget ca um, autoritățile competente certificate de către stat ar trebui uh, ca acestea să ofere și garanții pentru utilizarea conformă a fondurilor europene. Iar acest lucru a fost refuzat de a, timp de ani de zile de anumite state membre, pentru că uh, era un stat federal și nivelul federal nu putea garanta ce face nivelul regional și așa mai departe. Deci, pe, uneori uh, se cer uh, lucruri la nivel european care nu se doresc uh, la nivel regional sau național. De asemenea, este clar că la utilizarea fondurilor europene, uneori, se pune problema valorii adăugate la, la nivel european. De asemenea, sunt recunoscător curții pentru faptul că uh, în ultimii ani prezentă uh, mai um, insistă asupra faptului că criteriile de accesare a fondurilor uh, sunt foarte complicate și că um, asta uh, duce la probleme și duce și la această rată de eroare. Din păcate, opinia publică foarte des vede această rată de eroare ca fraudă, dar de fapt nu despre asta este vorba. Iar uh, aici uh, legiuitorul trebuie să intervină, de altfel și comisia, pentru a vedea ce poate face ca ceea ce este solicitat de legislație să poată fi și pus în aplicare. Asta vreau să spun din punct de vedere principial. Apoi, cred că ați văzut în uh, documente și propunerea mea de aviz în numele comisiei noastre în mod general, um, o evaluare a raportului uh, Curții de Conturi, poate ar trebui să diferențiem um, puțin. Bineînțeles, există o diferență dacă avem programe care sunt uh, conduse numai de comisie, dacă avem um, gestiune partajată sau dacă avem programe, programe în extern care trebuie să fie măsurate cu alte criterii decât cele gestionate de comisie. Deci asta și în ceea ce privește provocările cu care ne confruntăm când discutăm acest subiect. Dacă ne uităm, am menționat acest lucru la numerele 2 și 3. Dacă ne uităm ce, ce se întâmplă în domeniul relațiilor externe, vedem că există uh, observații interesante din partea Curții de Conturi. În cadrul unui program de dezvoltare într-o țară nu foarte îndepărtată de a noastră, s-a constatat că Comisia a validat cheltuieri de 150 de milioane de euro, cu toate că nu au existat chitanțele și documentele justificative aferente. Nici măcar nu s-a putut justifica că aceste cheltuieli s-au făcut într-adevăr. Și la recomandări se spune că Comisia ar trebui să se asigure că decontarea finală uh, se face pe baza unor documente justificative și a unor cheltuieli efectuate în mod uh, clar și nu pe baza unor estimări uh, depuse. Este ceva um, care ni se pare de la sine înțeles. Ne întrebăm, um, dacă vedem astfel de situații, ne întrebăm cum se întâmplă lucrurile la aceste programe externe. În ceea ce privește acordurile comerciale, nu voi spune nimic, voi aștepta să văd ce ne spune reprezentantul Curții de Conturi. Cred că putem să ne concentrăm asupra acestor uh, trei patru puncte importante. În primul rând, relațiile externe, programele de um, asistență, rata de eroare, uh, acordurile comerciale preferențiale și ceea ce am mai discutat deja, cum urmează să continuăm cu evaluarea independentă a uh, reprezentanțelor um, externe. Mulțumesc! Mulțumesc. Trec la raportorii din umbră, din partea socialiștilor. Este cineva prezent? În general, suntem de acord cu poziția raportorului. S-au făcut câteva propuneri raționale dar PP-ul uh, pare cumva să fie obsedat de interesele de afaceri din Asia. Se menționează acest lucru în uh, aliniatul al șaptelea și nu vedem care ar fi problema dacă ne gândim la activitățile din acea zonă. Dincolo de argumentul bugetar, există un argument mai larg, pentru că statele uh, Uh, membre au posibilitatea să facă mai bine decât altele, cele mari mai bine decât cele mici și uh, altfel, cred că raportorul a făcut o treabă foarte bună, a făcut câteva sugestii foarte succinte. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Campbell. Mulțumesc, domnule președinte. Considerăm că este un raport uh, bun, suntem uh, de acord cu dezamăgirea uh, raportorului, faptul că a fost acolo un nivel de erori materiale foarte mare și e inacceptabil acest lucru și ar trebui să ne asigurăm că, de fapt, Comisia își face treaba și că se ocupă de cheltuielile sale, nu numai în buget, dar și la nivelul statelor membre. Lucrul acesta este foarte important în această epocă de austeritate când statele membre încearcă să-și controleze costurile. Suntem șocați că 29% din tranzacțiile auditate uh, în ce privește asistența și uh, extinderea au fost afectate de erori și nu au fost găsite în verificările făcute de comisie. Comisia ar trebui să explice de ce nu s-au descoperit aceste erori și să se asigure că există controle ca acest lucru să nu se mai întâmple. Și în ce privește evaluarea de impact, nu considerăm că s-a acordat suficient de multă atenție evaluării de impact a acestor acorduri comerciale, lucru care e foarte important în viitor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Marike! Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim pentru acest proiect de aviz care se referă la niște chestiuni cruciale marja de eroare pentru asistență și pentru extindere e destul de mare, dar se mai face îmbunătățiri. Aici au fost probleme majore în trecut, cum ar fi dispariția asistenței în Egipt, evaluarea activității Serviciului European de Acțiune Externă, iar problemele acestea ar trebui să fie îmbunătățite mai ales dacă ne gândim la activitatea FED și INTA, aici sunt niște suprapuneri, ar trebui să ne, cooper, să ne coordonăm mai bine aceste activități din perspectiva relațiilor externe. Raportul Curții de Audit privind acordurile uh, comerciale preferențiale despre care vom discuta astăzi arată că există loc de îmbunătățire, există marge de îmbunătățire, atât în ce privește valorile de impact, cât și în ce privește valorile ex post. Sperăm că recomandările făcute de Curtea de Audit vor fi avute în vedere o evaluare corectă a acestor acorduri comerciale este centrală pentru că trebuie să ne uh, menținem partenerii pe linia uh, angajamentelor pe care și le-au făcut în domeniul drepturilor omului, a standardelor uh, locului de muncă. E vorba de mai multă credibilitate și folosire eficientă a bugetelor. Mulțumesc foarte mult! Danke, Vorsitzender. Äh, auch ich möchte mich beim Berichterstatter für die Vorlage des Berichts. mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și eu pentru proiectul de raport, pe care în general îl putem sprijini, dar aș dori să subliniez trei puncte. Sunt de acord cu ceea ce spuneau colegii că, în general, trebuie să fim atenți la uh, conformitatea plăților. Comisia Trebuie și din partea ei să descopere și să elimine erorile. De asemenea, sunt de acord cu colegii în ceea ce privește evaluarea de impact, atât ex ante cât și ex post, și cred că nu trebuie avut în vedere numai dimensiunea financiară, ci toate consecințele din um, capitolele de mediu și sociale. și toate aceste lucruri au un, uh, un impact și asupra plăților. Din partea raportorului aș vrea să știu în ce măsură anumite aspecte din uh, domeniul politicii externe sunt uh, luate în considerare, pentru că vorbim despre elemente externe. În calitate de Comisie pentru Comerț, trebuie să spunem că ne referim la instrumentele pe care noi trebuie să le controlăm în această comisie. Deci aș vrea o, mai multe clarificări din punctul 1 și 2. Nu am înțeles suficient de bine acest lucru. La punctul 4 consider că este necesar, mai ales având în vedere acțiunea uh, comisiei noastre, uh, cred că la, macro, la asistența macrofinanciară în viitor ar trebui să ne re, um, reclamăm um, dreptul de supraveghere și de um, control. Sumele care curg înspre Ucraina, dacă nu sunt bine folosite, înseamnă că la următorul uh, raport al Curții de Conturi uh, vom, uh, vom avea ce citi. Cred că este un domeniu asupra căruia ar trebui să ne concentrăm. Mulțumesc. Mulțumesc. Raportorii de la Vers și de la FDD nu sunt uh, prezenți. Doamna Le Pen. Oui, quelques uh, mots sur le rapport de... Raportul Curții de Conturi prezintă deja uh, numărul mare de erori prezentate. Ele sunt prezentate așa ca un fel de fatalitate pe care trebuie să o acceptăm, dar raportul Curții de Conturi arată că s-au acumulat neplăți în bugetul Uniunii Europene, 16 miliarde în 2012, iar în 30 de miliarde în 2014. Uniunea Europeană se angajează în proiecte, în facturi pe care nu le poate plăti la sfârșitul anului iar Uniunea Europeană se îndatorează, ceea ce este o contradicție, în contradicție cu tratatele. Deci, întrebare, cum putem să dăm lecții de gestiune bugetară țărilor, cum ar fi țara mea Franța, care nu-și poate gestiona bugetul câtă vreme Uniunea Europeană acumulează neplățile, datoriile și totuși se ocupă de bugetele statelor membre rigiditatea aceasta pare să aibă o geometrie variabilă. Mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum, din partea Comisiei, domnul Peter Sandler. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru avizul prezentat și pentru comentariile făcute. Voi răspunde pe scurt la câteva din punctele aduse în discuție. În primul rând, problema ratei erorilor și a neplăților. Sigur, asta continuă să fie o chestiune importantă, o chestiune pe care Comisia o tratează cu multă seriozitate. Doamna vicepreședinte Georgieva a arătat de curând uh, când făcea parte din uh, Comisia de Control Bugetar uh, că este angajată să introducă o nouă mentalitate a realizărilor pentru a elimina aceste deficiențe ceea ce înseamnă și modul în care punem în aplicare și urmărim realizarea procesului bugetar și a cheltuielilor descărcarea de gestiune este foarte importantă pentru uh, presă în fiecare an. E un fel de carte de vizită a Uniunii Europene pentru că trebuie să vedem că fiecare euro se cheltuiește eficient și servește scopului pentru care a fost destinat. Problema ratei erorilor este desigur o sursă de îngrijorare. În domeniul extern Acolo există o tendință descendentă în comparație cu 2012 privind domeniile pe care le urmărește această comisie. Uh, cum spunea domnul Scholz, uh, zona comercială, acolo se cheltuiesc puțin bani și nu am uh, identificat acest lucru în raportul Curții de Conturi pentru că cred că acolo ei au ales o singură tranzacție din acest punct de vedere și n-au găsit mare lucru. În al doilea rând, un comentariu privind centrele de afaceri. Cred că mesajul este următorul. Centrele de afaceri, în momentul în care comisia își face treaba cum trebuie, sunt uh, au un rol complementar uh, util uh, față de rolul statelor membre Uh, în legătură cu rolul pe care l-au statele membre pentru promovarea comerțului. Uniunea Europeană nu se ocupă de promovarea centrul comerțului, dar centrul de la Beijing funcționează foarte bine, se asigură că există o voce europeană care se ocupă de accesul pe piață uh, și încearcă să depășească niște obstacole. Dar ideea importantă legată de aceste centre este următoarea. Trebuie să ne asigurăm că ele funcționează astfel încât să țină cont de mediul local uh, față de centrele naționale, de exemplu, care ar exista. În momentul în care se înființează un, acest, un asemenea nou centru, e important să evaluăm impactul centrelor și capacitatea lor de a se ocupa de probleme reale. Iar ultimul comentariu este de fapt un necomentariu. Poate că vom reveni la aceste chestiuni după ce se va face prezentarea raportului Curții de Audit. Apropo de abordarea comisiei. Acum vrem doar să spunem că noi luăm foarte serios acest raport și vom explica poate apoi uh, care sunt pașii pe care îi vom uh, face în continuare. Continuăm să îmbunătățim analiza pe care o facem, dar firește că poate fi făcută mai bine. Mulțumesc foarte mult! Domnule Bege, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Evaluarea centrelor de afaceri, că, e bine, cred că ar trebui să fie o evaluare independentă. S-a menționat aici, s-au menționat niște motive pentru care avem viziuni diferite asupra bugetului și asupra lor. Uh, Ideea aceasta a, a asistenței macrofinanciare este foarte importantă. Suntem de acord cu ideea aceasta de control bugetar. De mulți ani sunt foarte multe conflicte nu pentru diverse programe, nu neapărat cele de asistență macrofinanciară, ci cel care susțin activități uh, destinate unei națiuni iar uh, autoritatea de control a Parlamentului uh, a avut niște probleme aici uh, și am încercat să vedem ce se întâmplă. Dacă ne gândim la sponsorii principale ai unor asemenea programe, iar extinderea acestor programe de asistență trebuie avută în vedere și din perspectiva comerțului, care este uh, important pentru relațiile noastre. Trebuie să analizăm și care sunt programele care sunt de competența Comisiei DEVE sau de competența noastră specifică și să vedem dacă ne ocupăm de tot uh, ce apare uh, în afară de arme Trebuie, de exemplu, să asigurăm uh, ajutoare alimentare de câțiva ani, pentru că ONU nu mai are bani sau programe, fonduri pentru dezvoltare în afara DCI, pentru că țările uh, respective folosesc banii pentru niște programe de dezvoltare. Trebuie să vedem dacă banii sunt folosiți chiar pentru programe de dezvoltare ale țării sau pentru anumite structuri, iar acest lucru are un impact asupra relațiilor comerciale. Deci mă gândesc la ceva ce s-a spus acum câteva zile și anume că fiecare euro venit din ajutorul pentru dezvoltare în anumite țări duce la 10 euro care ies din țara respectivă prin tot felul de canale ciudate. Uh, nu trebuie să se întâmple așa, trebuie să vedem care sunt relațiile cu țările respective ca lucrurile să meargă foarte bine. Și nu ne putem asuma responsabilitatea pentru așa ceva. Trebuie să vedem, să discutăm și cu afetul din punctul ăsta de vedere. Cam acestea sunt punctele pe care le pot uh, aduce în discuție. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Termenul pentru amendamente este 11 decembrie la 12, la ora 12, stimați colegi, 11 decembrie. Pentru 21 și 22 ianuarie putem să discutăm aceste amendamente. Și trecem acum la punctul 6, eh, la punctul 5 din ordinea de zi și îmi face mare plăcere să văd că reprezentantul Curții de Audit este aici, domnul Tomei este aici, vreau să-i urez bun venit. Raportul Curții de Audit privind preferen, tarifele preferențiale a fost făcut în sensul descărcării bugetare, iar în raport există o serie întreagă de puncte importante care merită să fie analizate mai îndeaproape pentru a vedea cum putem îmbunătăți politica noastră în viitor. Mă bucur că este aici domnul Tome, care ne va prezenta rezultatele acestui raport. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Domnule președinte, membri ai Comisiei uh, INTA, vă mulțumesc că m-ați invitat să prezint raportul curții privind aceste acorduri uh, comerciale preferențiale. Pentru mine este o plăcere să colaborez cu această comisie specializată în comerțul internațional și să vă dau informațiile necesare despre activitatea noastră. După cum probabil știți, pe 22 septembrie am avut deja posibilitatea să prezint acest raport la Comisia pentru Control Bugetar. Cred că documentul de lucru produs de domnul Stas, raportorul, se referă la concluziile și recomandările pe care le-a făcut curtea. Voi începe prin a vă face o prezentare generală apropo de acest audit și ce spune Curtea în raportul special. Curtea a evaluat dacă aceste acorduri comerciale preferențiale sunt bine gestionate. Aceste acorduri sunt un instrument esențial al politicii Uniunii Europene cu, restul lumii. Ele aduc beneficii economice atât Uniunii și țărilor partenere, deci Comisia trebuie să le administreze foarte bine pentru a uh, păzi interesele Uniunii de asemenea, ele uh, arată care este politica Uniunii Europene pentru ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare și în sensul eradicării sărăciei și al dezvoltării. Cele mai uh, noi date arată că asemenea uh, acorduri se referă la acorduri cu 168 de țări. Valoarea bunurilor importate în Uniune, conform acestor acorduri, reprezintă mai mult de 242 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă 14% din importurile Uniunii Europene. Obiectivul auditului a fost dublu. În primul rând, să evalueze dacă Comisia a evaluat așa cum trebuie efectele uh, economice ale acestor acorduri preferențiale înainte de semnare și după ce au intrat în vigoare și în al doilea rând auditul a încercat să stabilească dacă controlele făcute privind importurile care beneficiază de asemenea tarife sunt eficiente și asigură că importurile nu pot să beneficieze de un tarif preferențial necuvenit. E vorba de resursele interne, resursele proprii tradiționale și tarifele vamale. Aș dori acum să vă aduc două puncte uh, în discuție. În primul rând, privind uh, evaluarea uh, efectelor economice. În ciuda îmbunătățirilor de-a lungul timpului, Comisia nu a, a evaluat așa cum trebuie toate efectele economice ale acordurilor încheiate. De aceea, decidenții și părțile interesate nu au fost informați așa cum trebuie privind impactul economic potențial al acestor acorduri comerciale. Domnilor uh, eurodeputați, Uniunea negociază acum uh, tratatul cu Statele Unite, iar constatările curții sunt cu atât mai relevante în acest context. Așa numitul uh, acord TTIP nu a fost revizuit de curte pentru că în momentul în care am făcut acest audit Uh, evaluarea de impact durabilă nu fusese încă încheiată. Sper că Comisia va prelua recomandările curții și va face o evaluare adecvată a efectelor economice ale acestui acord. A doua, al doilea aspect al raportului se referă la controlele făcute pe importurile de produse. Aceste controle se fac la trei niveluri. În primul rând, controlele aplicate de autoritățile vamale din statele membre, apoi controlele făcute de țările partenere și, în al treilea rând, supravegherea Comisiei. Autoriz, uh, auditul s-a concentrat pe controlele făcute de statele membre pe de-o parte și pe de altă parte pe supravegherea Comisiei. În acest, uh, din acest punct de vedere, Curtea consideră că statele membre și autoritățile lor vamale trebuie să se asigure că numai bunurile permise care vin din acele țări terțe declarate uh, beneficiază de tarifele reduse. Totuși, Curtea a constatat că nu întotdeauna lucrurile au stat așa și a dat exemple pentru a ilustra acest lucru. Un exemplu este uh, descriat, uh, descris în căsuța 4 din raport. E vorba de o situație în care s-a importat uh, usturoi venind din Mexic, dar uh, de fapt usturoiul nu venea din Mexic, ci din China. Și în felul acesta nu era eligibil pentru tratament preferențial. Curtea a constatat că există slăbiciuni în controlele vamale aplicate de statele membre auditate S-a ales uh, o serie de tranzacții reprezentative și s-a constatat că de foarte multe ori uh, documentele necesare pentru a justifica tratamentul preferențial lipseau. E vorba de 2 ani, 2009, importuri din 2009, care, au du- care nu mai pot duce la corecții financiare pentru că a trecut perioada de 3 ani pentru prescriere și de aceea s-a pierdut venitul respectiv. Pe baza extrapolării statistice, curtea estimează că pierderea a fost de 655 de milioane de euro, care reprezintă 6% din taxele vamale ale țărilor auditate, 5 țări. S-au descoperit și alte probleme în uh, tranzacțiile auditate pe 2011, dar în acest caz autoritățile vamale pot să dea urmare constatărilor curții și să impună corecții financiare acolo unde nu există documentele financiare respective de la importator. Deci nu s-a făcut nicio extrapolare aici. S-au găsit uh, deficiențe în supravegherea comisiei făcută asupra statelor membre și a țărilor uh, exportatoare partenere. Uh, după părerea curții uh, aceste prevederile juridice ale acestor acorduri nu au suficiente clauze care să protejeze interesele comerciale ale Uniunii. Pentru a face fața acestor descoperiri, uh, Curtea a emis o serie de recomandări pentru a îmbunătăți evaluarea efectelor economice ale acestor acorduri preferențiale. Comisia trebuie să facă o analiză profundă, cuantificată și cuprinzătoare a fiecărui nou acord comercial preferențial. Comisia trebuie să se asigure că negociatorii primesc toate analizele relevante la timp și, de asemenea, să implice Eurostatul de fiecare dată când se face analiza calitativă a datelor uh, statistice și a surselor lor Comisia trebuie să facă evaluări uh, la interimare și post pentru a evalua în ce măsură aceste tratate comerciale și ating scopurile și cum se pot îmbunătăți ele în sectoare economice cheie pentru a spori protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene, Comisia trebuie să creeze niște profile de risc astfel încât statele membre să aibă o abordare eh, comună pentru riscuri. De asemenea, Comisia trebuie să se asigure că statele membre își îmbunătățesc eficienta, eh, eficiența sistemului de gestionare a riscului și strategia respectivă. Trebuie să evalueze și să facă vizite de monitorizare pe bază de risc în țările exportatoare care beneficiază de tratament preferențial pentru a împiedica pierderile la uh, bugetul Uniunii Europene. Comisia trebuie să îmbunătățească urmărirea anchetelor OLAF și să întărească și poziția Uniunii Europene în asemenea mecanisme comerciale reciproce, folosind măsuri de precauție și de protecție. În cele din urmă, Curtea consideră că, de fapt, Comisia trebuie să înlocuiască toate certificatele de mișcare a, a bunurilor cu autorizații de uh, autorizare a mișcării acestor uh, bunuri. Mulțumesc foarte mult, sunt gata să răspund la întrebările dumneavoastră. Uh, uh, Vă mulțumesc, domnule Tome. V-am ascultat cu atenție și pot să vă spun că am aceeași senzație ca atunci când am citit prima dată raportul dumneavoastră. Întâi mi-am spus, da, bun, Curtea de Conturi a mai făcut un raport, dar când l-am citit mai îndeaproape, am fost practic um, fascinat de acest raport. Ceea ce ați spus ține de aspecte fundamentale ale politicii comerciale ale Uniunii Europene. Și Trebuie să fim conștienți de asta. Faptul că ați spus că nu există suficiente analize exante și expost în relațiile uh, comerciale. Și informațiile care ne sunt disponibile nouă nu sunt suficiente. Faptul că noi nu suntem suficient de informați referitor la avantaje, dezavantaje, posibile consecințe și referitor la faptul că obținem sau nu uh, ce ne dorim printr-un acord comercial, e bine, acest lucru, toate acestea m-au îngrijorat. Dacă nu se îmbunătățește situația, de ce să mai încheiem acorduri comerciale? La ora actuală negociem 20 de astfel de acorduri și este o mare provocare. Și ne întrebăm Comisia ce face pentru a corecta aceste situații Ați vorbit despre TTIP. Ce face Comisia pentru ca noi să primim informații pe care să ne putem baza? Mai ales când vedem și că avem această agendă atât de ambițioasă cu 20 de acorduri negociate în același timp. Asta uh, referitor la viziunea mea dar am să-i dau din nou raport, cuvântul raportorului Böge. Mulțumesc, domnule președinte. Am mai citit odată rezumatul și, da, sprijin ceea ce tocmai ați spus. Avem de-a face cu un domeniu foarte complex. Pot să vă spun că de curând am fost la Hamburg și m-am uitat puțin la portul din Hamburg și la uh, cantitatea enormă de containere și m-am gândit cum pentru Dumnezeu se poate verifica și controla tot acest portul. Cel mai interesant, cea mai interesantă este chestiunea și în competențele partajate sau, de fapt, unde sunt slăbiciunile reale uh, Comisia trebuie să facă în sfârșit profiluri de risc. Lipsește oare supravegherea uh, din partea Comisiei a sistemelor de analiză de risc din statele membre și ce trebuie să uh, facă Comisia, de câți oameni are nevoie pentru a, respect, pentru a monitoriza toate aceste lucruri sau există lipsuri mai degrabă în aplicarea de către statele membre. Ați vorbit despre elemente și cred că la majoritatea dintre puncte uh, faceți referire la statele membre și întrebarea este de unde începem? De la ce capăt o apucăm? Pentru că, bineînțeles, Comisia depinde și de acțiunile statelor membre la fața locului. Mulțumesc. Din, în numele PP, domnul Sico. <coughs> Muchas gracias. <coughs> Muchas gracias, presidente. Eh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să-l felicit pe domnul Tome de la Curtea de Conturi, pentru că, așa cum ne-a arătat domnia sa, studiul este foarte eficient în ceea ce privește politicile comerciale ale Uniunii Europene. Sunt perfect de acord cu președintele și pe mine m-a îngrijorat acest raport, în primul rând pentru că subliniază lipsa de informație pe care o avem la nivelul Parlamentului European pe mai multe teme, lucru care mi se pare foarte grav. În momentul de față negociem multe acorduri uh, de liber schimb foarte importante și informația este extrem de importantă pentru aceste acorduri bucurat, m um, am tristat să văd că Comisia nu își uh, respectă rolul de a face verificări cuprinzătoare. Uh, dar trebuie să ne asigurăm că aceste controle de monitorizare sunt foarte stricte. Eu chiar cred în uh, liberul schimb, dar acesta trebuie să se facă în condiții echitabile. Asta înseamnă respectarea regulilor și acordurile de liber schimb nu ar trebui să fie o portiță pentru importatorii ilegali mai ales dacă ne gândim la scepticismul uh, legat de acordurile de liber schimb în climatul economic actual. Trebuie să fim uh, foarte riguroși aici pentru a nu da naștere populismului. Cred că trebuie să fim cât se poate de stricți. și cred că Comisia ar trebui să tragă la răspundere statele membre pentru a-și respecta obligațiile și Comisia ar trebui să fie vigilentă. Pentru că, datorită curții de conturi, avem garanția că știm ce se va întâmpla și putem rezolva lucrurile. Mulțumesc! Din partea grupului SND, David sau altcineva? Am trei observații, domnule președinte. În primul rând, Unul dintre lucrurile cele mai îngrijorătoare din raportul dumneavoastră este că nu avem competențe juridice pentru a contracara frauda din țări terțe. Deci atunci când uh, încheiem acorduri de liber schimb, nu avem un acord cu uh, partenerii care spune că dacă descoperim o fraudă, atunci putem acționa automat. Mie mi se pare o breșă în sistem și cred că toate acordurile viitoare ar trebui să includă o asemenea prevedere. Omologii noștri ar trebui să acționeze în cazul descoperirii unei fraude. În al doilea rând, poate n-am înțeles eu bine, n-am înțeles argumentația, dar nu am înțeles foarte clar cum uh, se pupă autocertificarea și uh, Uh, confirmarea originii. Credeam că autocertificarea este mult mai uh, uh, ușor de folosit pentru a duce la fraude. Deci, mi-ar face plăcere dacă mi-ați explica asta. Sunt de acord și cu dumneavoastră și cu președintele. Nu mă convinge această evaluare ex post în ceea ce privește pierderea de venituri pe care o solicitați. Pentru că dacă Uh, avem un angajament politic, așa cum se întâmplă în multe alte domenii. Uh, dacă schimbăm uh, schimbul, sprijinul pentru schemele de ocupare sau schemele agricole, pot apărea câștiguri de venituri la nivelul statelor membre, dar nu, acolo nu cerem o analiză expost a veniturilor câștigate sau pierdute în aceste situații. Veniturile pierdute în urma acordurilor comerciale sunt foarte greu de găsit, pentru că, în primul rând, există această uh, deplasare a relațiilor comerciale, uneori uh, bunurile ajung în altă parte, uh, comerțul poate să crească ca nivel, deci practic veniturile pierdute nu reprezintă întreaga cifră de afaceri, ci mai puțin. Și Orice analiză expost ar trebui să analizeze care sunt beneficiile pentru UE și pentru țara primitoare, ce a făcut în termen de câștig economic, ce a făcut pentru politicile sociale, politicile de mediu. Nu ar trebui să ne concentrăm doar asupra veniturilor, pentru că nu cred că avem uh, prea mult așa. Mulțumesc, domnule Capa. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, că deja s-au spus multe la punctul 6, dar mă îngrijorează uh, pierderile, potențialele pierderi economice din aceste zone. Mm, mi se pare că vorbim de sume serioase și având în vedere climatul economic actual ar trebui să li se acorde prioritate. Și a doua observație, cred că este important ca Eurostat să se implice în ceea ce privește uh, calitatea datelor, pentru că asta ar duce la o mai bună analiză a evaluărilor de impact. De aceea rolul Eurostat e foarte important. Mulțumesc, uh, Marike. Mulțumesc foarte mult. Pe de o parte, cred că avem uh, lucruri noi de uh, gândit, uh, pe de altă parte, cred că se înscrie în lucrurile pe care le-am tot menționat. Avem nevoie și în Europa de un teren egal pentru toate companiile. Trebuie să ne asigurăm că măsurile sunt verifica, aplicate și verificate. Sunt prea multe potențiale de lacune în aceste țări. Uh, și cred că se subliniază importanța evaluărilor uh, independente, a controlelor și a aplicării. Deci nu doar să avem acorduri la masa negocierilor, ci să le urmărim de aproape după aceea, să avem jaloane puternice, să avem informații care să fie relevante, așa cum au spus și alți colegi, și să ne asigurăm că Comisia face misiuni de follow-up trebuie să vedem și care este rolul Parlamentului sau care este rolul acestei comisii Uh, pentru a putea trage la răspundere Consiliul și Comisia. Sunt uh, de acord cu ce a spus uh, David Martin în ceea ce privește frauda. Este îngrijorător pentru că am văzut foarte multe exemple. Am vorbit despre raportul curții privind Egiptul, acolo unde era imposibil de știut dacă jaloanele au fost atinse, pentru că, în primul rând, acestea nu erau clare și, în al doilea rând, erau atât de multe și atât de multe ocazii în care banii nu mai puteau fi urmăriți. Deci nu se știe unde sunt, poate ajuns, au ajuns unde trebuie, poate nu, dar această incertitudine în ceea ce privește potențialul de fraudă și de abuz este mult prea mare pentru a fi acceptat. Deci cred că trebuie să consolidăm verificările și controlul democratic și să aspirăm la o evaluare independentă, astfel încât să putem uh, lucra uh, la credibilitatea și eficiența Uniunii Europene și uh, mă refer nu doar la preferințele de de comerț, ci putem să extrapolăm și la alte domenii. Într-adevăr, mulțumesc foarte mult, Helmut. Mulțumesc, Bernd. Două observații suplimentare pe lângă cele spuse de colegi cu care sunt de acord. Este un raport foarte delicat și când uh, spui că ridică întrebări referitor la politica comercială în general, sunt de acord cu tine. De ce? Pentru că îi afectează pe ambii legiuitori Um, care decid până la urmă cum se folosesc banii contribuabilului. Și n-aș vrea să începem noi să decidem uh, ce trebuie să se întâmple la nivel intern în, an, în anumite țări. Nu avem uh, dreptul de a face asta, dar avem obligația Um, ca pentru cele 28 de state membre să decidem cum se folosesc aceste fonduri. Deci, întrebarea raportorului um, către Curtea de Conturi este justificată. Nu ar fi necesar ca pentru fie acord, pentru fiecare acord să solicităm o evaluare de impact Comisia de multe ori uh, ne uh, propune evaluări de impact pe care le discutăm, uh, le credem, nu le credem, ascultăm și alte expertize. Oare nu am avea nevoie de evaluări de impact și din partea Parlamentului și din partea Consiliului, astfel încât statele membre la nivel uh, național să-și poată asuma o responsabilitate completă asupra modului în care uh, gestionează fondurile. Deci, um, despre asta este vorba de competențele date Uniunii Europene de a controla Uh, și de a asigura acorduri de bună calitate. Cred că împreună ar trebui să discutăm și să vedem cum putem concepe un uh, sistem și cum putem să-l punem în aplicare, mai ales având în vedere că suntem uh, pe cale să negociem 20 de acorduri. Da, într-adevăr, este și sarcina noastră să uh, tragem învăț învățămintele. Bun, ce spune Comisia pe acest subiect? Aștept cu nerăbdare să aud. Thank you, Chairman, and, uh, thank Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc încă o dată domnului Tome, uh, cu care m-am întâlnit deja de mai multe ori până acum. Nu veți fi surprinși să auziți din partea Comisiei în primul rând, putem confirma faptul că acceptăm raportul și recomandările curții. Ni s-a părut un proces util pentru adaptarea modului în care lucrăm față de acordurile comerciale și față de statele membre pe partea vamală a procesului. Am luat notă de mai multe dintre concluziile trase de curte, dar este important de reamintit că curtea a făcut o evaluare pe o perioadă de aproape 15 ani și chiar ei au recunoscut că în această perioadă au existat progrese uh, constante și dacă ne uităm la situația de astăzi, acordurile noastre comerciale, inclusiv acordurile cu Japonia și cu TTIP, care nu au intrat în sfera de aplicare a auditului, sunt subiectul unei analize în patru etape și această uh, analiză se referă la impactul economic, social și de mediu facem un, uh, o evaluare de impact uh, de mediu în timpul negocierilor, facem o analizare la sfârșitul negocierilor în ceea ce privește impactul acelui acord înainte ca el să ajungă în fața Consiliului pentru Semnătură și a Parlamentului pentru Consimțământ. Și Asta este un, unul din uh, domeniile în care Curtea a semnalat că este loc de îmbunătățiri. Uh, facem și evaluări ex post pentru a evalua, practic, uh, impactul și efectele acordurilor pe care le-am implementat. Și asta duce și la ceea ce a spus David Martin unul din lucrurile subliniate de curte este uh, pierderea de venituri și uh, acest lucru este evaluat de comisie în evaluarea de impact. Înainte de lansarea negocierilor este un element care este analizat și în evaluările expost, dar nu reprezintă întreaga poveste. Firește că dacă ai un acord comercial, unul din scopuri este să uh, scazi taxele vamale în speranța că devenim mai competitivi și ajutăm la crearea de locuri de muncă și la creștere economică. Deci este important să măsurăm acest indicator specific, dar nu este întreaga poveste pentru bugetul european. A doua observație este că recunoaștem într-adevăr că în trecut o parte din evaluările făcute de noi ar fi putut fi mai puternice și mai cuprinzătoare. Și lucrăm la asta. Lucrăm la asta în mai multe moduri. Spre exemplu, în momentul de față actualizăm um, liniile directoare interne pentru um, dezvoltarea, pentru dezvoltarea durabilă, pentru evaluarea de impact. În ceea ce privește dezvoltarea durabilă, avem uh, un nou uh, acord cu Eurostatul, uh, astfel încât să-i putem implica mult mai mult în analizarea datelor și a cifrelor care intră în modelele economice pe care le utilizăm. De asemenea, am luat notă de faptul că unele din domeniile în care Curtea a considerat că nu suntem atât de cuprinzători pe cât am fi putut fi, erau în unele cazuri domenii care erau foarte specifice. În India, spre exemplu, uh, Uh, ne s-au adus critici că nu am putut uh, măsura în uh, impactul durabil și economia informală. Motivul este că este extrem de dificil să măsori economia informală chiar și în statele membre. Într-un alt caz, pentru parteneriatul economic, pentru acordul de parteneriat economic, am fost criticați că nu am inclus o evaluare a accesului la medicamente, un domeniu foarte specific și, într-adevăr, dacă acesta nu este acoperit, nu pot spune că ai o analiză cuprinzătoare. Pe de altă parte, considerăm că astăzi analiza este bună, folosim un model robust, uh, utilizat pe scară largă uh, în cadrul modelelor economice, avem un sistem care ne permite să analizăm impactul economic și social și să implicăm și societatea civilă în finalizarea acestor studii. În ceea ce privește valorile expost, așa cum am spus, acceptăm faptul că putem face mai mult și am început deja să facem asta. Avem două sau trei valori de expost pe care le vom face anul viitor. Și un factor este că e important ca să lăsăm acordurilor suficient timp uh, pentru ca să resimțim efectele, pentru că multe dintre acorduri au o perioadă de tranziție de 5 ani în care intră în vigoare toate prevederile și impactul de plin nu poate fi resimțit la un an, doi, trei după intrarea în uh, vigoare a acordurilor. Deci uneori avem nevoie să acordăm mai mult timp. Și o să revin asupra idei de a avea suficiente uh, măsuri de control juridic în acordurile noastre. Uh, punctul specific discutat, discutat cu Curtea a fost că există că ar trebui să introducem în acordurile noastre posibilitatea de a suspenda aceste acorduri în cazul în care apar probleme serioase în ceea ce privește cooperarea vamală cu autoritățile unei țări terțe. Această dezbatere a apărut pentru că uh, am avut acordul cu Corea și din 2001 uh, Comisia a propus constant acest tip de suspendare și într-unul din acorduri uh, am intrat, uh, am introdus acest punct, n-am reușit să-l obținem până la final și până la urmă ca negociator trebuie să uh, iei o decizie uh, dar uh, avem mecanisme care includ consultarea cu coreenii înainte de suspendare. Deci suspendarea se poate întâmpla, dar nu unilateral, ci doar în urma consultărilor. În uh, acorduri ulterioare, cum ar fi cu Singapore sau cu Canada, care va ajunge în curând în fața Parlamentului, veți vedea că acest tip de prevedere a fost uh, atins. Și suntem angajați față de acest lucru și vrem să ne asigurăm că face parte din pachetul de bază a lucrurilor pe care le negociem pentru a avea relații eficiente cu țările terțe. Mă scuzați. Ultima observație este legată de uh, cooperarea vamală și uh, de profilurile de risc, un subiect recomandat chiar de curte. Colegii de la DGTAC Sud uh, fac acest lucru chiar acum, încearcă să identifice domenii specifice cu risc crescut și acolo am rugat statele membre să le analizeze mai în detaliu, fie că vorbim de sectoare anume din economie sau domenii care ar putea fi uh, subiectul unor reguli aplicate incorrect. Ideea de bază este să spunem încă o dată că acceptăm raportul din partea curții, ni se pare un exercițiu util care ne ajută să uh, rafinăm ceea ce facem la nivel de analiză și acest lucru este important pentru că, până la urmă, dacă nu arătăm că venim cu niște acorduri solide uh, Uh, și care aduc rezultate și care uh, în urma evaluărilor ex post uh, arată că au avut rezultate. Suntem de acord cu evaluarea dumneavoastră, domnule președinte, că avem, am avea o lipsă totală de încredere în modul în care funcționează acest lucru. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Raportorul nostru dorește să intervină din nou, vă rog. Da, mulțumesc. Am tresărit puțin când reprezentantul comisiei, bineînțeles pe bună dreptate, a spus că este nevoie de timp pentru anumite lucruri. Pentru unele lucruri avem nevoie de 5, timp, de 5 ani. În 5 ani, conform statisticilor, jumătate dintre noi nu vom mai fi aici. Deci este important ca recomandările curții de conturi să fie urmărite uh, ideea uh, profilurilor de risc în ceea ce privește acordurile de uh, comerciale preferențiale. Apoi, cum uh, își gestionează statele membre sistemele de analiză de risc. Apoi, evaluarea statelor um, care sunt beneficiarii unor astfel de uh, acorduri uh, preferențiale. Acestea sunt elementele cheie pe care le-am reținut din uh, intervenția Curții de Conturi. Și sunt de părere că Comisia ar trebui să ne dea o evalu- un, un raport interimar referitor la evoluție astfel încât să putem uh, vedea cum uh, lucrurile se dezvoltă și uh, ce trebuie făcut uh, mai departe. Da, domnule Beghe, și eu sunt uh, de acord cu asta dumneavoastră ca, um, um, ca raportor și eu ca președinte putem poate să scriem o scrisoare împreună adresată comisiei în care să solicităm aceste tipuri de acțiuni și poate să um, prevedem o rezoluție în Parlament pentru a da un imbold. Bun, văd că toată lumea apare de acord să scriem o scrisoare doamnei comisar și apoi să solicităm o urmare. Domnule Tome, ați primit o serie întreagă de întrebări, ați ascultat uh, opinia comisiei, este rândul dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt multe întrebări care mi s-au adresat și la care aș vrea să răspund. În primul rând vreau să subliniez faptul că raportul nostru nu pune la îndoială în niciun fel politica comercială a UE. Am uh, studiat aspectele critice și informațiile disponibile pentru procesul de negociere și apoi modul de aplicare și facem recomandări de îmbunătățire a situației. Deci nu punem la îndoială politica comercială, ci ajutăm la îmbunătățirea ei. Ne bucurăm să auzim părerea Comisiei Știm că deja au preluat unele dintre recomandările noastre, deci peste câțiva ani vom avea și noi un raport de follow-up și vom putea să revenim în fața dumneavoastră pentru a vă explica modul în care Comisia a preluat recomandările noastre, după părerea noastră, firește. În această privință este adevărat că poate subliniem mai mult punctele slabe decât beneficiile acestei politici comerciale. Dar acesta a fost scopul raportului, practic. Să venim cu recomandări de îmbunătățiri. Există probleme specifice și întrebări specifice care au fost adresate. În primul rând, competențele juridice în acordurile comerciale. În general, OLAF are competența de anchetă și Comisia, de asemenea, Curtea nu știe foarte bine cum e cu statele terțe și ce se întâmplă pentru că uneori, uh, în cazurile asupra cărora am primit raport, implementarea reală a recomandărilor OLAF de către autoritățile vamale aveau nevoie, într-un fel, și de aprobarea țării exportatoare. Deci astea sunt uh, schimbările pe care le recomandăm. Știm că negocierile sunt dificile, este o jonglare, practic, cu diversele elemente, dar trebuie să încercăm să îmbunătățim situația. De asemenea, problema autocertificării. Aici vorbim despre importatori care își asumă responsabilitatea și importatorii care beneficiază de aceste certificări pot să invoce după aceea buna credință. Aici vorbim despre un contribuabil care își asumă o responsabilitate, așa cum se întâmplă și în alte domenii de fiscalizare. Pentru că implicăm oameni, practic noi nu recomandăm să se deboteze mai multe resurse controlelor vamale. Ce ne îngrijorează pe noi este eficiența cooperării și a monitorizării din partea Comisiei. În raportul nostru veți găsi cazuri în care recomandările OLAF nu au fost preluate de autoritățile naționale, sau cooperarea administrativă între statele membre nu funcționează așa cum ar trebui. Deci nu solicităm mai multe resurse umane sau materiale, ci o mai bună gestionare a acestora. Bineînțeles, majoritatea subiectelor pe care le-am analizat, cum ar fi evaluările de impact, sunt foarte dificil de cuantificat. Pentru că noi nu am cuantificat impactul noi înșine, ci am analizat modul în care Comisia face acest lucru. Și în această privință, aceste instrumente care sunt relativ noi arată o îmbunătățire a muncii Comisiei de-a lungul timpului. Am subliniat faptul că Comisia ar trebui să facă acest tip de analiză într-un mod consecvent și la timp, pentru că aceste analize de obicei vin prea târziu, și de asemenea analizele trebuie să se bazeze pe date relevante. Am menționat uh, îngrijorările legate de modelul folosit de comisie, dar probabil că acesta este cel mai bun instrument disponibil acum. Cel mai important este ca datele introduse să fie actualizate. pentru a trage concluziile adecvate și pentru a lua deciziile potrivite. Alte observații, uh, pierderile economice potențiale, acestea sunt relevante. Am uh, cuantificat uh, aceste pierderi specific în raportul nostru. Și ați vorbit despre asta la descărcarea de gestiune, s-a vorbit despre erorile, despre rata de eroare. Și ce am descoperit aici în țările auditate este că apar lor și pe partea de venituri. Peste 6% din totalul uh, veniturilor uh, direcției vamale. Poate nu înseamnă mult, dar tot vorbim de 152 de milioane de euro într-un singur an. Vorbim în raport de Regatul Unit, Germania și Franța. Deci toată lumea, toate administrațiile vamale trebuie să lucreze la această, în această privință. I was asked if, if the court considered. Am uh, fost întrebat dacă Curtea consideră că fiecare acord comercial în parte trebuie să fie uh, supus tuturor procedurilor. Recunoaștem că toate concluziile noastre trebuie să țină cont de uh, împrejurări și de natura acordului. Evaluarea de impact trebuie să fie justificată de comisie, după părerea noastră, dacă ea se face înainte de încheierea acordurilor. Apoi avem evaluarea ex post. Credem că la trei ani după intrarea în vigoare a acordului, se poate face o evaluare care să fie utilă pentru legiuitori și care să ne poată ajuta să monitorizăm acordurile. Cred că am răspuns la toate întrebările sau aproape la toate. Dacă mai aveți întrebări, vă putem transmite răspunsurile în scris, precum și raportul uh, nostru. Mulțumesc! Yeah, thanks a lot. It was really Mulțumesc foarte mult. A fost foarte interesant să vă ascultăm. <coughs> și am spus deja că vom uh, transmite o scrisoare comisiei, deci vom urma recomandările dumneavoastră. Sunt convins de asemenea că vom avea și alte oportunități de a uh, discuta cu dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru prezență. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir jetzt Bun, stimați colegi, trecem acum la dezbaterea comună, punctele 7 și 8, referitor la reformarea a două acte normative privitoare la importurile de produse textile. Din acest punct de vedere doresc să vă spun următorul lucru. Inițial, era prevăzut să discutăm și despre situația uh, din, um, din Bangladesh. Dorim să urmărim îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă a lucrătorilor în Bangladesh sau dacă ea a avut loc, însă ambasadorul um, Bangladeshului nu este uh, disponibil uh, astăzi, deci vom duce această discuție în ianuarie, la următoarea noastră reuniune. Acum avem uh, rapoartele, am să-i dau cuvântul domnului Valesa. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Rapoartele mele, proiectele mele de raport sunt gata. Propunerea comisie, propunerile comisiei sunt în principiu tehnice, sunt uh, corectări de erori care au fost eliminate. În primul rând, în regulamentul mai general, care, se acoperă, care acoperă importuri care nu sunt textile, modificarea este de eliminarea anumitor uh, state din anexă Uh, Armenia, Rusia, Tajikistan și Vietnam, state care au devenit membre ale OMC. Asta înseamnă că domeniul de aplicare se aplică acum numai la Azerbaijan, Belarus, Kazahstan, Corea de Nord, Turkmenistan și Uzbekistan. În al doilea rând, în ceea ce privește propunerea privind importurile textile, propunerea la articolul, um, conform propunerii, articolul 23 a fost înlocuită uh, printr-o prevedere um, conformă cu Omnibus 1. După cum știți, sectorul textilelor este un uh, sector foarte important pentru UE. Singurele state din care UE importă textile și care nu, sunt care nu fac parte dintr-un acord bilateral, un protocol sau alte tipuri de acord, sunt Belarus și Corea de Nord regulamentul stabilește limite cantitative anuale pentru importurile din aceste două țări și uh, permite măsuri de garantare și de supraveghere din partea Uniunii Europene. De asemenea, se permit astfel de măsuri atunci când uh, importurile din alte state terțe uh, pot uh, afecta în mod grav producția europeană. După cum am menționat la ultima reuniune, aceste două propuneri codifică regulamente existente ale Uniunii Europene referitoare la uh, supravegherea uh, importurilor. Aceste modificări au fost, aceste regulamente au fost modificate de mai multe ori, astfel încât să fie mai ușor de aplicat. Ambele propuneri sunt destul de tehnice Uh, și nu sunt controversate. Însă există um, o omisie în această uh, propunere care necesită um, o corectare. Și anume, mă refer la articolul 9.2 din propunerea de reformare referitoare la uh, Uh, importurile de textile, lista de instituții. Și este vorba de cei care trebuie să asigure confidențialitatea informației. Acest lucru mi-a atras atenția, pentru că nu suntem menționat, menționați noi, Parlamentul European, iar acest lucru ar putea să aibă uh, un impact asupra schimbului interinstituțional de informații și ar putea chiar duce la excluderea Parlamentului. Uh, o prevedere similară referitoare la confidențialitate este prevăzută și la articolul 5.2 din cealaltă propunere, însă nici Parlamentul, nici Consiliul nu sunt pe listă. Regulamentul inițial în domeniul textilelor este din 1994, deci s-ar putea să fie Uh, pur și simplu din cauza faptului că acest regulament este atât de vechi. Ar putea DG uh, Trade să ne explice de ce parametrul nu este inclus la articolul 9.2? De asemenea, Consiliul propune o serie de amendamente la reformarea privind uh, textilele. Par amendamente tehnice, eu însă mi-aș dori ca președinția să ne explice despre ce este vorba și care este uh, stadiul actual. Mulțumesc, domnule Valesa. Acum, în numele SND, Alesia. Mulțumesc. În calitate de raportor din umbră, pentru reformare pot să spun că este o propunere tehnică, nu este foarte mult de adăugat, însă aș dori să mă folosesc de această oportunitate pentru a vă uh, face o evaluare generală referitoare inclusiv la rolul um, Parlamentului, noul rol al Parlamentului în calitate de colegiuitor. Avem nevoie de un schimb uh, mai eficient de informații și mai frecvent. Asta și în uh, perspectiva uh, uh, introducerii mecanismelor de alertă în cazul în care există probleme. Există supracapacități în anumite uh, sectoare, în anumite țări uh, și este un sector foarte important pentru Uniunea Europeană, deci este foarte important să putem acționa. Parlamentul are toate instrumentele la dispoziție pentru a depune uh, presiune când este necesar. Iar acest lucru este legat și de o preocupare mai extinsă referitoare la o tendință ce apare în aceste țări de a promova un fel de protecționism și asta nu este în conformitate cu noul tip de relații comerciale pe care le vizăm. Reformarea acestui regulament este tehnică, însă poate fi ocazia bună pentru noi de a aminti rolul Parlamentului European. Mulțumesc! Trecem la ECR, Sander Lunds. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului, mulțumesc comisiei pentru uh, răspunsurile date la întrebările mele din 5 noiembrie. Reiese că, de fapt, nu trebuie niciodată să folosim, aproape niciodată să folosim aceste măsuri de protecție. Însă este important ca aceste măsuri să rămână la dispoziția noastră și poate fi important pentru țări precum Corea de Nord. Când știm despre ce fel de produse este vorba, uh, ne dăm seama că este un uh, sector uh, sensibil. Insistăm asupra, de asemenea și asupra importanței liberului schimb. Da, dosarul este unul foarte tehnic, nu avem observații speciale de făcut, dar um, îl susținem pe raportor în observațiile pe care le-a făcut. Și um, inclusiv Serviciul Juridic al Parlamentului a confirmat că este un dosar foarte tehnic. Mulțumesc, Maritie! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru munca depusă și eu voi fi foarte succintă suntem uh, de acord uh, cu subiectele acoperite și cu abordarea Comisiei. Este important ca legislația Uniunii Europene să fie clară, transparentă și să asigure certitudine juridică. Și din acest punct de vedere, reformările sunt importante pentru a consolida noile texte. Deci noi nu vom depune amendamente și sperăm ca textul să fie adoptat cât se poate de repede. Mulțumesc, Helmut. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze în numele raportoarei noastre din umbră, nu poate fi prezentă, însă m-a rugat să spun că în mare parte este de acord, da, sunt uh, adaptări tehnice. Aș dori să atrag atenția asupra unui punct din punctul nostru de vedere, și anume referitor la propunerea de raport din partea raportorului. Există un loc în care nu ar trebui să, se, să fie vorba numai despre cantități și despre actualizarea anexelor, ci despre condițiile în care se desfășoară producția la fața locului, în mod concret. Și poate că ar trebui să fie prevăzut ceva în acest sens. În momentul în care Comisia ar urma să facă noi modificări, ar trebui să fie luate în considerare aceste aspecte de la bun început. Mulțumesc! Mulțumesc! Îi dau cuvântul comisiei acum în numele DigiTrade. Mariana Ignatescu. Thank you very much for your comments. Um, I've uh, taken note of them. Mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră. Am luat notă de ele. Aș dori să răspund la unul dintre aceste comentarii referitoare la acest exercițiu foarte tehnic. Într-adevăr, în uh, regulamentul Omnibus referința uh, la Consiliu a fost uh, eliminată. Consiliul nu va mai fi implicat în implementarea regulamentului, ci statele membre vor, vor face implementarea prin comitologie. În, uh, la nivelul omnibus nu detectasem faptul că ar fi trebuit să fie eliminat Consiliul și din regulamentul privind textilele ne bucură faptul că Parlamentul European a detectat uh, această eroare care ar fi trebuit să fie corectată în etapa omnibus. Dacă Parlamentul al depune uh, un amendament în acest sens, uh, noi l-am accepta. După cum am spus uh, și mai devreme, am luat notă de comentariile dumneavoastră referitoare la rolul Parlamentului European și uh, vom uh, lua în considerare acest fapt și în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc și raportorul domnul Valesa. Mulțumesc pentru această clarificare. Mă bucur uh, să analizez uh, mai îndeaproape propunerile președinției. În calitate de raportor, voi încerca să mă asigur că rolul Parlamentului European este asigurat. După ce am auzit uh, acum, cred că ar fi potrivit să depunem un amendament pentru a elimina referirea la Consiliu din articolul 9.2. Deci se pare că uh, sunt amendamente numai în ceea ce privește propunerea privind textilele. Deci eliminarea uh, tex, uh, referirii la Consiliu și amendamente depuse de președinție. Însă cum ambele amendamente sunt necontroversate, cred că putem să uh, luăm în considerare un, ca obiectiv un acord în primă lectură. Deci uh, să ajungem la un acord înainte să fie adoptată o primă poziție din partea Parlamentului. Deci sper că uh, și dumneavoastră veți sprijini această poziție. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Termenul pentru amendamente este 15 decembrie la ora 12. Vom discuta acest dosar în reuniunea noastră viitoare, 22-23 uh, ianuarie și votul va fi pe 22 ianuarie. Mulțumesc tuturor! Acum avem o scurtă pauză până la ora 11, când avem reuniunea coordonatorilor cu, ușilor, cu ușile închise. Mulțumesc!